Buonasera a tutti, possiamo cominciare, credo. Bună seara tuturor. Cred că putem să începem. Este ora 4 și 5 minute. În primul rând, dați-mi voie să uh, mă refer la punctul 1, adoptarea ordinii de zi în limba engleză care a fost transmisă pe 20 octombrie. Ar trebui să o aveți în fața dumneavoastră. A fost uh, publicată și pe internet. Adoptarea ordinii de zi de la 30 septembrie, 1 octombrie, punctul 2, transmisă prin e-mail, dacă nu sunt obiecții, considerăm că este aprobată. Punctul 3 de pe ordinea de zi, uh, limbile, regimul lingvistic, transmiterea pe internet. Uh, cartelele de vot electronic trebuie aduse mâine pentru că mâine o să votăm electronic. Săptămâna viitoare, pe 10 noiembrie, se va prezenta raportul anual al Curții de Conturi. Pe 22 octombrie 2009, președintele Comisiei Buget din Camera Daneză a Reprezentanților mi-a scris o scrisoare uh, Uh, invitându-ne la o conferință în, în ceea ce privește gestionarea fondurilor comunitare. Organizatorii uh, conferinței doresc să invite pe vicepreședintele comisiei, pe cei patru vicepreședinți, dacă aceștia nu sunt disponibili sau dacă nu doresc să participe, uh, pot fi trans- trimiși alți membri ai comisiei Cine este interesat dintre vicepreședinți sau, dacă nu, membrii acestei comisii care doresc să participe, să comunice acest lucru secretariatului. Înainte de uh, a intra în probleme, vreau să uh, spun bun venit uh, doamnei Silvana Zamit și doamnei Elquist, membrii ai secretariatului și noiului administrator Elena Ainardi. Vreau să uh, le urez bun venit și succese în uh, comisia noastră. Punctul 4. Uh, uh, descărcarea de gestiune pentru 2007. O să-l întreb pe raportorul Jean-Pierre Odi dacă dorește să vorbească mai întâi sau să dau cuvântul domnului comisar Calas. Domnule comisar, bun venit! Vă rog să faceți prezentarea introductivă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorabili membrii acestei comisii, doamnelor și domnilor. Înțeleg că există un acord ca să fac toate remarcile pe care doresc să le fac preliminare o să încep cu rezoluția de descărcare de gestiune și o să continui cu raportul de sinteză. Sper că am înțeles bine modul de a proceda. Da. Atunci o să încerc să mă refer la ambele probleme. 2027, rezoluția de descărcare de gestiune are 291 de paragrafe. Comisia uh, a dat curs uh, cererilor dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care ele contravin cadrului uh, legislativ sau nu sunt compatibile cu prerogativele instituționale. Răspunsurile sunt uh, uh, conținute în comunicarea pe care ați primit-o pe 20 octombrie. Astăzi o să comentez asupra 5 puncte. În primul rând, fondul, substanța uh, raportului anual s-a îmbunătățit foarte mult și, uh, dată fiind noua notă orientativă dată de comisie, în mare măsură statele membre au fost în măsură să vină în întâmpinarea uh, așteptărilor comisiei. Trebuie să ținem cont de faptul că Uh, analizele rezumative au fost pregătite numai de două ori până acum, deci putem să ne așteptăm la îmbunătățiri și totul va fi îmbunătățit pentru exercițiul 2009. Șapte state membre, Bulgaria, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, România și Slovacia, au urmat sugestiile făcute în liniile directoare ale Comisiei de a atașa o uh, declarație de asigurare uh, sumarului, rezumatului anual pentru uh, fondurile structurale. Acest lucru este un pas înainte pentru conferirea unei asigurări reale. Împreună cu cele patru declarații naționale, Olanda, Suedia, Regatul Unit și Danemarca, ajungem astfel la 11 declarații de asigurare obținute în anul 2008. Ca urmare a descărcării din 2007, Comisia va contacta statele membre pentru a obține acordul acestora pentru a face aceste note rezumative publice. Știu că veți discuta un studiu extern al valorii adăugate. Uh, noi avem uh, preocupări uh, similare și pentru că am văzut progrese semnificative, am ajuns la concluzia că este nevoie de o bază, de un temei juridic solid. Al doilea punct pe care vreau să-l uh, fac se referă la fondurile structurale și vreau să vă reamintesc că pe 8 uh, octombrie Comisia a adoptat raportul uh, privind fondurile structurale pentru a întări rolul de supraveghere al Comisiei în această privință. Se arată că totul s-a finalizat, însă că eforturile sunt în curs, așa cum am văzut prin uh, numărul mare de uh, suspendări sau de proceduri de corecție. S-a discutat în detaliu cu comisarii responsabili ca parte a procedurii de descărcare de gestiune, așa că nu o să intru în detalii astăzi. În al treilea rând, uh, Cheltuielile pentru cercetare apar uh, în uh, această cerere de uh, descărcare. Comisia înțelege cât de importantă este recalcularea ex post de la paragraful 120. Totuși este o condiție necesară pentru a corecta greșelile sistematice și toată munca noastră privind strategia de audit care a fost confirmată de curte, Curtea de Conturi. Acesta ar fi fost uh, inutilă dacă nu am fi făcut uh, pașii care uh, trebuiau făcuți. Apoi, beneficiarii au făcut aceste audituri în cadrul programului. Apoi, simplificarea regulilor După cum știți, multe greșeli în tranzacții se datorează uh, regulilor de legibilitate care sunt complexe. Comisia vrea să facă simplificarea acolo unde este posibil, însă este vorba de un efort complex și care uh, ia mult uh, timp. Au fost aduse îmbunătățiri în uh, uh, temeiul juridic pentru 2007-2013, măsuri de simplificare pentru fondurile structurale, o astfel de posibilitate de a declara costuri costurile pe baza unor uh, uh, rate fixe sau sume forfetare uh, s-a decis în mai 2009 în lumina crizei economice. Impactul acestor rate se va vedea pe termen mediu și lung. Comisia identifică zone unde se pot face simplificări ulterioare în cadrul muncii sale pregătitoare pentru revizuirea trianuală a regulamentului financiar. S-ar putea să se axeze pe granturi, pe împrumuturi nerambursabile, regulile de eligibilitate, gestiune și control. Ca parte a acestei revizuiri am lansat o consultare publică care este deschisă până pe 18 decembrie, care invită beneficiarii și managerii de fonduri publice să își transmită punctele de vedere în legătură cu modul în care pot fi îmbunătățite și eficientizate aceste aceste reguli. Am convenit principii pentru simplificarea legislației pentru următoarea rundă de acte de bază care vor intra în vigoare în 2014. Cred că conceptul de risc trebuie să ne ducă mai departe. Acest lucru ne poate da o imagine mai clare între echilibrul dintre costul controlului și rata de eroare. Uh, Comisia va face propuneri concrete pentru uh, risc în ceea ce privește cercetare, energie și transport, precum și dezvoltarea rurală pentru 2010 și în ceea ce privește dezvoltarea, asistența uh, pentru dezvoltare pentru a doua jumătate a lui 2010. Acum o să mă refer uh, la situațiile rezumative ale uh, Comisiei pentru 2008. Acestea se găsesc uh, la începutul procedurii de descărcare de gestiune. Comisia vrea să lucreze cu COCOBU și cu raportorul dumneavoastră, domnul Liberațchi sinteza de acest uh, an, situația uh, rezumativă, uh, este ultima pe care o face Comisia. Vreau să vă spun ceea ce s-a făcut din 2004 și s-a ajuns la o declarație de asigurare fără rezerve, fără rezerve de către Curtea de Conturi. Acesta este un obiectiv clar de a obține o declarație de asigurare fără rezerve din partea uh, autorității de descărcare de gestiune. Pe aceasta ne-am concentrat atenția. În acest uh, raport de sinteză, Comisia și-a arătat angajamentul de a continua pe această cale. Ca și în anii anterior, raportul de sinteză se bazează pe rezultatul din rapoartele de activitate și declarațiile semnate de directorii generali. Aceasta înseamnă că această calitate a raportului de sinteză depinde de, se bazează pe rapoartele anuale și Curtea ne spune că acest aceste rezultate se îmbunătățesc de la an la an. Prima secțiune a acestui raport de sinteză se axează așadar pe munca întreprinsă în 2008 pentru a consolida diferitele elemente care constituie uh, unități pe care se bazează această declarație de asigurare. S-au făcut eforturi speciale pentru a uh, se asigura că uh, Ceea ce se poate face pentru înlăturarea rezervelor uh, este explicat așa cum se cuvine. Sunt niște cerințe explicite de a se atrage uh, concluzii în ceea ce privește eficacitatea sistemelor de control intern în rapoartele anuale toate serviciile au inclus o concluzie în ceea ce privește eficacitatea în general a întregului sistem de control intern, nu numai pe probleme financiare, ci au fost identificate și acțiuni pentru a remedia slăbiciunile. Corpusul acestui uh, raport se referă la rezervele uh, directorilor generali s-au uh, constatat îmbunătățiri în ceea ce privește numărul rezervelor numărul acestora în 2008 a fost mai mic decât în 2007. Domeniul de aplicare a acestor rezerve individuale a fost uh, redus, sau referit la un număr mic de state membre sau de programe. Patru rezerve uh, din 2008 au fost ridicate. Majoritatea acestor rezerve s-au referit la uh, calitatea controlului statelor membre sau erori care au fost detectate la nivel de beneficiari. În 15 domenii în care slăbiciunile sunt de netăgăduit, direcțiile generale au exprimat rezerve și colegiul își asumă responsabilitatea uh, politică pentru aceste rezerve. Ele sunt însoțite de planuri de acțiune. Dați-mi voi să mă acces pe o serie de astfel de planuri. Acțiunile structurale continuă să fie uh, domeniul unde sunt cele mai multe uh, greșeli Aici, uh, Curtea de Conturi uh, a pus un steguleț roșu în 2007. Comisia s-a angajat să întreprindă noi acțiuni. Măsurile de corecție întreprinse de Comisie în 2008 au dus la o creștere a uh, corecțiilor financiare la 1,6 miliarde de euro pentru uh, agricultură uh, s-au uh, întreprins noi eforturi care au dus la noi rezultate. Corecțiile în 2008 s-au ridicat la 1,3 miliarde euro. Comisia și-a uh, dovedit angajamentul de a reduce rata erorilor. Am suspendat uh, plățile și am făcut corecții financiare, astfel încât uh, bugetul este gestionat cu rigoare. Raportul de sinteză semnalează o problemă potențială în ceea ce privește politica de cercetare. În ciuda unei abordări armonizate și a primelor rezultate a raportului intermediar, există semne că strategia multianuală ar putea să nu fie suficientă eficientă pentru a reduce nivelul de eroare uh, sub actualul prag de materialitate de 2%. Comisia reafirmă faptul că trebuie înțeles uh, acest concept și va face propuneri în consecință. Uh, aceasta până în 2010. Până atunci, până în mai 2010, Comisia va uh, face eforturi pentru a-și îmbunătăți uh, activitatea și dispozițiile în cadrul juridic pe care îl are. Apoi, în ceea ce privește cadrul extern, relația cu Statele Unite este în centrul atenției. Raportul include și o serie de probleme sectoriale pe care aș dori să le menționez, unele dintre ele. Controlele riguroase de către Comisie au adus la lumină nereguli în uh, gestionarea fondurilor structurale comunitare în Bulgaria și România. Acest lucru necesită o mai bună coordonare și o abordare coerentă de către serviciile Comisiei. Comisia va susține în continuare eforturile de reformă care se fac în Bulgaria și în România pentru a se asigura că toate problemele rămase în suspensie sunt rezolvate și că uh, controlul uh, fondurilor uh, comunitare se face conform regulilor. Uh, Comisia nu poate să accepte nereguli sau slăbiciuni din partea autorităților care gestionează fonduri comunitare ca parte a raportului din 2007 privind descărcarea de gestiune. Acest lucru a fost Uh, acest raport va fost transmis uh, recent. În concluzie, dragi membri, această comisie a, a, uh, și-a propus să ajungă la o declarație de asigurare pozitivă, ceea ce are un efect bun asupra instituțiilor. Comisia con consideră că sistemul de control intern cu rezervele care au fost descrise în rapoartele anuale constituie o bază care să ne permite să spunem că pentru 2008 au fost folosite fondurile conform uh, scopurilor pentru care cărora le-au fost destinate și cu o gestiune financiară uh, corectă. Comisia a uh, depus și raportul privind auditul intern pentru 2008. Domnul Grei va comenta asupra acestui raport dacă doriți acest lucru. Desigur, și eu vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc pentru atenție. Grazie, Mr. Callas. Mulțumesc domnului Callas și dau cuvântul acum domnului Grei pentru a completa ceea ce domnul Callas ne-a expus deja. Mulțumesc. Yes, thank you, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor membrilor Comisiei de Control Bugetar pentru a vă prezenta câteva puncte esențiale în legătură cu acest audit pentru 2008. Începând cu 1 iunie 2009 mă ocup în comisie de aceste aspecte și sunt domenii ample asupra cărora ne-am axat atenția. Uh, inclusiv uh, follow-up-ul uh, după 2008 în ce privește ținând seama de recomandările care s-au făcut. 93 de rapoarte de audit au fost efectuate, 36 au fost audituri noi, 51 au fost rapoarte de follow-up, conform recomandărilor care decurgeau din controlele anterioare. Rata de acceptanță de către diversele servicii a fost foarte mare, 99,4% din 327 de recomandări au fost acceptate și s-au transformat în planuri de acțiune pentru serviciile implicate. Impactul final al recomandărilor depinde, bineînțeles, de modul și de viteza cu care uh, recomandările sunt aplicate. În acest context uh, există uh, anumite sinteze uh, referitoare la uh, anumite servicii în care uh, este necesară o implementare efectivă. V-aș atrage atenția asupra câteva concluzii ale raportului. O concluzie importantă și pozitivă a fost că s-a înregistrat un progres în ce privește sistemul de audit intern. Șase recomandări au fost încă foarte critice în 2007. bine, niciun fel de asemenea recomandări nu s-au făcut în 2008. Au existat o serie întreagă de opinii um, parțial uh, um, de insatisfacție și au scăzut la 4 în 2008 față de uh, 8 în 2007. Există și uh, recomandări în legătură cu anumite proceduri. Au fost îmbunătățite sistemele statistice și procedurile care sunt aplicate sunt monitorizate strict pentru a evita uh, să nu existe o concentrare de contracte pentru anumite zone. În ce privește codul de contuită, uh, se dovedește că sistemul care se aplică este solid, că există o posibilități uh, de monitorizare care vor fi încheiate până în 2010. Există un domeniu în care trebuie să acordăm o atenție suplimentară, este vorba despre timing, pentru că există încă opinii critice în legătură cu Uh, anumite întârzieri. Iar o activitate uh, de audit sectorială în 2008 în legătură cu sistemul de IT uh, este că succesul depinde de eficiența în care se va realiza proiectul. Toate dezvoltările în sectorul IT, sistemul de integrare este esențial și aici managementul trebuie să fie monitorizat cu atenție mare, maximă. Mi-a făcut plăcere să pot spune că am uh, moștenit un uh, sistem de audit cât se poate de bine pus la punct, conform unor standarde înalte, unor practici internaționale înalte de uh, audit intern și programele de pregătire pentru controlorii financiari au fost bine Uh, desfășurate și uh, permit ca aceste standarde înalte de profesionalism să fie menținute. Pentru viitor, cred că planurile de audit uh, se vor axa atât pe procese financiare cât și nefinanciare, pentru că analizele recente au dovedit că și anumite factori de risc nu țin strict de aspectele legale, dar oricum nu trebuie să fie neglijate. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie a lei. Mulțumesc dumneavoastră și dau cuvântul acum pentru uh, descărcarea pentru 2007 uh, domnului vicepreședinte Jean Pierodi. Merci, uh, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc serviciilor dumneavoastră, vicelui președintelui Comisiei și dumneavoastră pentru calitatea pe care ați uh, arătat-o în răspunsurile pe care le-ați dat pe acest dosar și pe care le-ați transmis uh, membrilor Comisiei noastre din Parlament. Vreau să vă mulțumesc și pentru felul în care ați acceptat aproape toate recomandările pe care le-am formulat noi, cu câteva excepții la care nu ați uh, fost de acord. Aș reveni pe acestea mai târziu. Vreau să vă mulțumesc însă pentru toată activitatea pe care ați depus în acest sens și vreau să vă felicit și în numele meu personal pentru felul în care ați uh, gestionat acest dosar și pentru faptul că ați fost numit din nou uh, ca Um, și comisar, ați fost și vicepreședintele Băncii Centrale în țara dumneavoastră și domnule care ați vrea să vă spun că am apreciat foarte mult calitatea activității dumneavoastră în mandatul trecut pe un subiect care nu întotdeauna pasionează pe toată lumea, dar care este absolut esențial pentru buna funcționare a sistemului nostru comunitar. Acestea fiind spuse, aș vrea nu numai să reiau punctele pe care suntem de acord, și pe care dumneavoastră veți da liber curs uh, procedurilor ulterioare în comisie, aș vrea de asemenea să vă răspund mai ales la punctele la care nu ați fost de acord. O să plec de la punctul de referință care este numerotarea descărcării. La punctul 11 am cerut ca să se uh, prevadă o contabilizare a creanțelor de la 33 la 35 de miliarde de euro pentru statele membre în uh, domeniul pensiilor pentru personal. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu acest subiect și totuși noi, Parlamentul, avem datoria de a da descărcarea și pe acest subiect, pe activitățile subjacente, dacă pot să le spun așa, și această cifră a ajuns la 36,9 miliarde, deci a crescut cu 3,4 miliarde și de aceea avem această problemă pe care v-am expus-o în, rugă, în uh, recomandarea noastră. Am cerut un studiu cu privire la fondurile de pensii din cauza situației în care ne aflăm. Dumneavoastră nu sunteți de acord cu acest studiu pentru că se pare că un alt studiu ar, ar fi arătat că orice decizie în acest sens ar fi mult prea riscată. Eu consideram că nu este o decizie riscată, pentru că personalul și pensionarii instituțiilor comunitare ar trebui să aibă asigurarea că pensiile lor se regăsesc într-un fond de pensii undeva puse deoparte în siguranță și că am putea să asigurăm faptul ca aceste plasamente să uh, constituie un capital pentru personalul respectiv. Sigur că există un risc în legătură cu capitalul, ceea ce spuneți dumneavoastră, dar mi se pare că această justificare nu este suficientă. La punctul 12 am uh, întrebat de ce în contracte Galileo nu fusese contabilizat la 31 decembrie 2007 și nu am primit niciun răspuns. La punctul 13 ați răspuns că în proviziunea pentru uh, clădirile înregistrate și bunurile imobiliare și imobile, nu ați dorit uh, să dați curs propunerii noastre, însă poate că atunci o rezervă financiară ar putea să fie o soluție în cazul bunurilor imobile. La punctul 14, la agenții, cred că ar trebui să verificăm mai întâi dacă avem puterea politică asupra agențiilor noastre. S-a făcut, uh, s-a dat o încercare de răspuns în acest domeniu, dar cred că ar trebui să avem grijă ca puterea politică pe care o avem asupra agențiilor să ne permită și să le consolidăm. La aliniatul 31 ați spus că nu doriți un studiu despre independența sistemelor naționale de administrație care uh, sunt sunt sursa situațiilor rezumative. Uh, Cred că un examen, o analiză a independenței acestor structuri ar fi uh, foarte utilă pentru a putea folosi aceste situații rezumative în interiorul procedurii de descărcare, pentru ca și Curtea de Conturi să folosească aceste situații rezumative cu un grad ridicat de asigurare uh, și uh, care să respecte și normele internaționale de audit. Îmi pare rău și că la aliniatul 34 atunci când am vorbit de articolul 248, aliniatul 3 din tratat, se prevede faptul la acest, în acest aliniat al tratatului că Curtea de Conturi trebuie să colaboreze cu instanțele naționale. Eu am senzația că această colaborare care se face la nivel tehnic, poate, există, dar pe planul operațional legătura dintre aceste instituții este insuficientă și insuficient utilizată, deși tratatul prevede această colaborare. M-ar bucura să aflu părerea Curții de Conturi Europene cu privire la aplicarea tratatului de la Lisabona pe acest uh, subiect. Știu că acest tratat dă puterea Curții de Conturi Europene să obțină orice informație de la instituțiile naționale la cerere care sunt necesare pentru derularea procedurilor sale europene și aceasta include și instituțiile de control național. Avem, deci, o bază juridică destul de solidă pentru ca să putem implica instituțiile de control național care sunt independente și care pot colabora în uh, procedura de audit cu uh, Curtea Europeană. Dacă, de exemplu, nu avem declarațiile naționale semnate de către um, șefii de stat sau de guverne, atunci să avem, deci, o bază de documente de calitate pe care să le putem folosi, uh, care, de asemenea, respectă normele de auditare internaționale. Vreau să mai spun și câte ceva despre cercetare. Am notat uh, faptul că ați spus că reglementările în acest domeniu sunt extrem de complicate. Domnule președinte, vicepreședinte, însă aș vrea să vă spun că mi-aș dori ca în domeniul cercetării să putem să avem un studiu sau un document care să arate care sunt pozițiile diferite ale părților implicate. Pentru că ecoul pe care îl avem de la entitățile controlate este extrem de diferit și de variat. Deci avem o problemă uh, cu aplicarea regulilor, care sunt foarte complexe, diferitele entități ne dau feedback spunându-le că poate nu auditorii interni, dar auditorii externi pe care îi plătim, care merg să controleze aceste entități, au câteodată o interpretare mai uh, neobișnuită a calculilor financiare și a restituirilor necesare și introduc de aceea, creează o climă destul de, o atmosferă destul de nedorită în sânul instituțiilor europene. Am dorit, deci, eventual să îmbunătățim această credibilitate și să ne asigurăm că regulile se aplică cu constanță. Am cerut de aceea un document tehnic pe acest subiect în domeniul cercetării. Cred că n-am uitat nimic. Mă bucur că ați uh, fost de acord cu uh, promisiunea domnului, uh, că ați putut să onorați promisiunea președintelui Barroso, să aveți o declarație de asigurare pozitivă. Dumneavoastră veți veni în fața comisiei noastre um, și ați ați fixat și de mai multe ori înainte în, când ați venit la noi în comisie acest obiectiv pozitiv. Ideea este până la urmă ca și Curtea de Conturi să acompanieze comisia noastră în acest obiectiv. Ea este un facilitator, un mediator pentru ca noi să obținem o declarație de asigurare pozitivă și mă bucur să putem să ne atingem acest obiectiv. Mă bucur de asemenea să putem analiza și activitatea anului 2007 și să ne putem lansa într-o dezbatere pe descărcarea 2008. Mulțumesc! La parola, Lenato. În ceea ce privește descărcarea pentru 2008, o să îl invit acum pe raportor, domnul Liberațchi. Vă mulțumesc, domnule președinte și domnule comisar Calas. Aș dori să spun câteva cuvinte să adaug la ceea ce a spus deja domnul Odi. Am avut uh, plăcerea să ascult uh, prezentarea dumneavoastră de mai multe ori în această comisie. Vă mulțumesc pentru o astfel de prezentare. Trecând acum la subiectul în sine, descărcarea de gestiune pentru 2008. Toate argumentele care au fost uh, uh, aduse aici, care au fost repetate de diferiți vorbitori, sunt într-adevăr corecte. Aș dori să adaug un lucru. Cred că, într-adevăr, eficiența sistemului de control uh, a crescut, însă, totuși, există câteva zone critice care pun probleme și Aici aș dori să vă cer câteva explicații. Problema numărul 1, nivelul erorilor la nivelul fiecărui stat membru. Un lucru care nu este încă clar. Mă refer la o clasificare adecvată a erorilor individuale. Uh, în ce măsură a fost o evidențiere contabilă greșită sau o eroare? Avem un uh, plan în 21 de puncte în ceea ce crește recuperarea fondurilor. E vorba de acțiuni menite să elimine orice posibilitate de a pierde fonduri. Deci întrebarea mea, în uh, ce măsură ați reușit să recuperați fondurile din 2006? unde nivelul de eroare a fost de 12% și pentru 2007, pentru că în total cred că vorbim de 9 miliarde de euro. Deci, în ce măsură uh, activitatea dumneavoastră a fost uh, încunată de succes? E vorba de 2 ani, dar și de 2008. Știți foarte bine că am vorbit foarte mult de pachetul 21 plus uh, și mă întreb cum au decurs lucrurile, ce s-a petrecut cu acest pachet. Apoi, în ceea ce vește acele acțiuni externe ale Uniunii Europene, atunci când vorbim despre acțiuni externe, desigur, știm că anumite fonduri sunt alocate pentru acest uh, capitol. Însă uneori, atunci când adresăm întrebări, primim niște răspunsuri uh, la care nu ne așteptăm, poate nu direct de la dumneavoastră, domnule comisar Calas, dar ni se spune că banii au fost uh, în mod evident uh, cheltuiți, însă nu știm în ce măsură ei au fost cheltuiți în mod eficient, mai ales atunci când e vorba de acțiuni unde încercăm să combatem sărăcia, să oferim asistență, mai ales în zonele de conflict. Mă întreb în ce măsură încă mai există bani în acest buget. În ce măsură banii pe care i-am uh, investit uh, au dus la o mai, reputație mai bună a Uniunii Europene? De asemenea, fondurile pentru dezvoltare. Știm că am uh, avut probleme uh, și cu Beiuș sau cu uh, ONU. Știu că la un anumit moment nu am avut informații în legătură cu efectele, pentru că știm costurile se ridică la miliarde de euro în fiecare an. Am dorit să știm mai mult, ceva mai concret în legătură cu rezultatele. Acum, cercetarea. Am vorbit mult despre cercetare. Sunt implicat profesional în astfel de Uh, proiecte de cercetare. Deci, întrebarea mea este următoarea. Uneori, atunci când mă gândesc la Copernicus, am impresia că uh, nimeni nu l-a auditat și nu uh, nu s-a dat o comandă în acest sens. Știm că Uh, s-au schimbat timpurile și avem uh, proiecte mai uh, avansate, cum este Galileo, și știm că ceea ce am cheltuit nu a fost eficient, mai ales în ceea ce privește Galileo. De aceea aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. Acum, sistemele informatice, le-ați menționat, desigur, așteptăm uh, ceea ce va spune Curtea de Conturi pentru a ști dacă a fost un succes. Uh, Uh, dar vreau să vă spun că noi suntem bucuroși că uh, Comisia Europeană a primit uh, declarația de asigurare pozitivă din partea unor state membre. Însă, de fapt, este dificil să, comp să comparăm aceste dasuri uh, aceste declarații de asigurare nu pot fi comparate cu ușurință, așa încât cred că ar trebui să facem ceva pentru a îmbunătăți posibilitatea de a compara astfel de declarații. Știm, Comisia Europeană spune că unele acțiuni întreprinse la nivel național nu sunt suficient de eficiente pentru că statele membre nu furnizează date relevante. Pe de altă parte, când mergem în statele membre, auzim despre birocrația Comisiei Europene și argumente de acest, timp, de acest tip. Ne întrebăm, este posibil și sunt convins că am putea să îmbunătățim cooperarea la acest nivel. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, vă mulțumesc domnule comisar pentru prezentarea pe care ați făcut-o în cadrul acestei comisii Uh, și uh, mă bucur că ne a ținut uh, la curent cu tot ce se întâmplă și așteptăm să colaborăm în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul, doamna Gresle dorește să intervină. Mulțumesc, domnule comisar. Este un mesaj frumos pe care ni-l transmiteți. Probabil că uh, nu vom, uh, vom rata pentru a 15-a oară declarația de asigurare, dar dacă privim uh, cu atenție detaliile, putem spune că multe lucruri s-au schimbat și de data asta Comisia a lucrat cu foarte mult succes. Și numele grupului meu politic doresc să fac această observație. Comisia a fost foarte activă în acest domeniu dumneavoastră, ați fost deosebit de activi și vă suntem recunoscători pentru asta. Avem o reducere substanțială. În 2004 au fost 32, în 2008 doar 15 reduceri de pierderi. A existat uh, din acest punct de vedere o activitate susținută și aș vrea să vă pun în legătură cu asta câteva întrebări. Ce uh, vă propuneți în legătură cu rezervele financiare? Ce putem să ne imaginăm în legătură cu acel uh, risc ipotetic? Pentru că uh, ține de competențele noastre, va fi o rezervă în domeniul comunicării, de asemenea pentru încălcarea drepturilor de autor. Sunt uh, probleme destul de dificile și m-ar bucura să ne puteți face unele precizări în legătură cu aceste rezerve. Există domenii Uh, care sunt uh, cu regularitate reprezentate prin rezerve și altele care niciodată nu au uh, reușit să economisească bani. Mai ales pentru ajutor pentru dezvoltare, pentru EDCO și pentru ECO ar fi fost necesare. Există riscuri de care noi ne-am ocupat. Iar acum o altă întrebare de ce nu există niciodată rezerve în aceste domenii? Puteți să ne faceți promisiuni că nu vom avea nevoie de rezerve aici și că statele membre, în ce privește ajutoarele structurale, vor putea să rezolve problemele? Mă tem și asta este observația mea critică, că noi ne putem baza doar parțial pe aceste cifre de care dispunem acum, pentru că există prea puține uh, instrumente unitare de măsurare care să fie general valabile și cu care să uh, operăm în ce privește activitatea Direcției Generale. Aș vrea să aflu eventual uh, amănunte în legătură cu noua funcție deținută de domnul Grey. Și în ce privește ETCO, aș vrea să știu care sunt recomandările și șansele lor de a fi aplicate, pentru că au fost formulate câteva recomandări importante. Poate că ne menționați câteva din ele și cum vedeți dumneavoastră situația pentru ETCO. Raportorul nostru, Liberalski, a vorbit deja despre uh, recuperarea unor uh, sume care au fost uh, cheltuite nejustificat. Noi am recuperat 3 milioane de euro, dar care ar fi fost cifra pe care trebuia să o recuperăm? Mă interesează pe ce ne bazăm în această activitate de recuperare, deci ce uh, sumă ar fi trebuit noi să recuperăm. Olaf știm că a recuperat 3 milioane, dar din sectorul uh, agricol au fi fost doar 20% din sumele pe care trebuia de fapt să le recupereze Olaf. În ce privește Bulgaria și România, avem rezervele cele mai mari și unul din uh, fenomene uh, Uh, constau în faptul că um, rezervele au început din uh, cadrul ajutorului de preaderare din perioada 2007-2008. Aici am pierdut bani, controlul comisiei a fost mai puțin sever, oare? ce s-a întâmplat înainte de 2007, uh, ce s-a întâmplat în 2008 în cele două țări în materie de control. Dumneavoastră vorbiți de rezerve pentru sectorul rutier în 2008 în Bulgaria, Fondurile au fost până la urmă eliberate, accesate în 2009, dar mă întreb dacă oare Comisia, ă, dacă nu reușește să își ă, implementeze recomandările, ă, oare există șansa ca aceste recomandări să fie implementate în statele membre mai repede? Și aș mai avea o întrebare tot în ce privește rezervele. Grazie. Do la parola all'onorevole Andrea. Mulțumesc, domnul Andrea Senare, cuvântul. Thank you, Chairman. Doamna să mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc domnule Calas, domnule Grey pentru prezentarea dumneavoastră. În raportul anual și raportul anual de activitate, ați indicat că s-a făcut o evaluare de calitate care spune că serviciul intern de auditare este conform cu uh, principiile uh, de audit internațional. Cine a plătit însă această evaluare de calitate? Cine a organizat-o? Dacă o companie a făcut acest lucru, atunci uh, cum putem să acceptăm ca auditorul uh, principal să fie fostul contabil șef deci să se ocupe de un domeniu pe care, în care avea ceva de zis în ultimii 2-3 ani. Aș vrea să mai clarific un lucru și anume că în declarațiile anuale, în raportul anual, ați menționat că s-au men- sunt mai puține rezerve la ora actuală, dar că, și că nivelul de eroare, marja de eroare a fost redusă. Dar și că uh, controlul a fost redus în același timp. Întrebarea este cum am putea să determinăm care este nivelul de corecturi care ar fi trebuit uh, făcute în ultimii 10 ani. Grazie, onorevole Ciazzo Marcagis. Domnul Șațimacachis, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să îi mulțumesc comisarului și în numele grupului nostru. Domnule comisar, știu că nu v-a fost tot timpul ușor cu noi și de aceea mi se pare și mai important să vă spun că activitatea pe care ați depus-o dumneavoastră a fost extraordinar de bună. Vreau să vă felicit pentru ce ați făcut în ultima vreme și în mandatul dumneavoastră și acest lucru se arat, arată că, de fapt, dacă insiști, dacă ești perseverent, până la urmă obții un rezultat. N-am primit de, până acum, de, uh, am primit National Summaries, vreau să folosesc cuvântul în engleză pentru ca să știe toată lumea despre ce este vorba și știm că însă lipsesc declarațiile de la nivel național, deși avem aceste rezumate. Cu toate acestea, am avansat foarte mult, mai ales prin insistența dumneavoastră, prin implicarea dumneavoastră și vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru ce ați făcut, ceea ce nu înseamnă că nu continuăm activitatea noastră și că nu uh, vom uh, insista pe lângă statele membre, nu pot să spune obliga, nu pot spune obliga, dar pentru a obține mai bune rezultate trebuie în continuare să insistăm la statele membre. Mulțumesc. Darei la parola. Mulțumesc, ai cuvântul acum înapoi domnul comisar Calas, care ar putea să răspundă la întrebările sau comentariile care s-au făcut. Mulțumesc, stimați deputați, pentru întrebările pe care mi le-ați pus. La început, vreau să spun că cu toții vom avea acum foarte multe de făcut pentru că președintele Klaus a semnat tratatul de la Lisabona. Așadar, calendarul va fi extrem de încărcat. Mai multe persoane vor avea ocazia acum să ia cuvântul mai des chiar în această comisie ceea ce se va întâmpla în curând. Mi s-au pus mai multe întrebări, de exemplu din partea domnului Odi cu privire la uh, contabilizare. Cred că dumnealui și cu colegul său, uh, domnul, colegul meu, domnul Filip Talen, care este acum uh, responsabilul principal cu acest domeniu ar putea să ne dea mai multe explicații. Dar explicația generală este că toate aceste cifre există în rapoarte despre Galileo, despre clădiri, despre garanții, dar felul în care ele se reflectă apoi în conturi depinde de regulile internaționale de contabilitate. Avem deci toate informațiile la dispoziție și le puteți verifica. Însă întrebarea, răspunsul este că regulile internaționale de contabilitate prevăd anumite reguli pe care trebuie să le urmăm. În legătură cu agențiile și rezumatele, summary-urile pe care le-am primit din auditarea acestor agenții, uh, avem într-adevăr o problemă în acest domeniu. Sunt foarte multe agenții, din ce în ce mai multe agenții și fiecare dintre ele este o entitate juridică independentă. Deci trebuie să primească o descărcare așa cum Parlamentul trebuie să dea descărcare și Comisiei. Au exact același statut din punct de vedere al contabilității, iar Serviciul Intern de Auditare al Comisiei este același care se ocupă de auditarea lor. Dar cum am putea, deci, să eficientizăm activitatea noastră în acest context pentru a putea evita orice surpriză neplăcută? Bineînțeles că aceasta este o întrebare foarte dificilă. Fiecare agenție își are o bază juridică proprie și ei, agențiile, raportează direct unui uh, consiliu, unui board uh, care este format din uh, reprezentanța statelor membre, și auditul la fel este făcut față de aceste persoane. Ele sunt cele care primesc informația. Așadar, nu există niciun punct de centralizare financiar, nicio guvernanță financiară pentru toate agențiile. Dar Comisia este gata să discute orice pe această temă pentru a îmbunătăți situația. S-a pus și întrebarea de către mai mulți colegi uh, cu privire la cercetare. Da, Tradiția a fost în felul următor. Am început uh, cu cercetarea când, atunci când am început cu cercetarea aceasta era una din domeniile cele mai vulnerabile. Când am acordat prima descărcare, de asemenea, erorile cele mai mari se întâlneau în acest domeniu. Este un subiect uh, centralizat în care eforturile de auditare și de control sunt extrem de mari și în momentul de față ă, cerem ă, să primim înapoi bani din aceste erori. Deci au existat foarte multe întrebări cu privire la domeniul ă, cercetării, reguli, birocrație și așa mai departe. Comisia este foarte deschisă însă față de toate propunerile de uh, Uh, simplificare a, simplificare a procedurilor în domeniul cercetării, dar totuși există anumite cerințe care trebuie să rămână în picioare și banii care se investesc în acest domeniu trebuie să fie folosiți ca atare și corect în acest domeniu pe baza unor reguli foarte clare. Iată deci dilema cu care ne confruntăm. Bineînțeles că nimeni, după cum a zis și domnul Liberațchi, n-a putut să prevadă care va fi rezultatul uh, cercetării în general. Ca și în alte programe pe care le avem, câteodată e mai, în alte programe e ușor să spui care va fi rezultatul concret la sfârșit, dar la cercetare lucrurile sunt mai incerte și, așa cum uh, ați văzut, în domeniul uh, reactorului uh, termo, avem un reactor termo nuclear pe care am încercat să-l considerăm ca un proiect important, este imposibil însă să vedem care va fi efectul acestuia. Așadar, impactul folosirii banilor este mult mai vag. Și anumite documente arată că banii sunt bine folosiți, și că nu au dispărut pur și simplu în natură. Dar ideea de a găsi un echilibru între aceste două variante, așa cum am discutat-o și cu colegul meu Ianec Potocnic, este foarte importantă. Dumnealui este îngrijorat acum de, de frustrarea comunității uh, științifice cu privire la această incertitudine. Probabil că trebuie să găsim uh, un risc tolerabil de, și o marjă de eroare tolerabilă, care însă ar trebui, bineînțeles, să impună o flexibilitate mai mare. Dar acesta este subiect foarte complicat politic. Acum, în legătură cu ajutorul extern, ne-am uh, sporit cerințele în legătură cu folosirea fondurilor în ajutorul extern. Este un domeniu extrem de complicat și dumneavoastră știți că ați avut audieri an de rândul în legătură cu diferiți comisari, dar acesta este un subiect extrem de politic și extrem de sensibil, pentru că noi finanțăm foarte multe proiecte prin intermediul organizațiilor internaționale, de exemplu ONU sau alte organizații de exemplu, organizațiile subordonate ONU. Și trebuie să evaluăm cum gestionează aceștia banii. Avem mai multe criterii pe baza cărora facem această evaluare pentru a vedea dacă banii sunt folosiți mai mult sau mai puțin în concordanță cu prevederile noastre. Dar ideea de a te implica într-un proiect concret care trece prin intermediul unui astfel de institut este destul de riscantă. Și nu este o procedură pe care am convenit-o în acordurile cu aceste instituții. Eu am fost la ONU de multe ori, am cerut mai multă cooperare, mai multe informații. Întotdeauna am vorbit despre acest subiect și în Comitetul de Evaluare al uh, Auditării în, între cele două instituții. Am vorbit cu reprezentanții ONU chiar aici, la Bruxelles, și întotdeauna am subliniat necesitatea de a coopera mai mult și de a crea mai multă claritate în acest domeniu, dar încă lucrurile nu și-au găsit un echilibru și uh, este destul de dificil să găsim abordarea care trebuie. Acum, în ceea ce privește Națiunile Unite, riscul de a știrbi reputația și erorile, ce erori au fost corectate sau nu. E bine, știți că acel faimos 12% care a fost evidențiat de onorabil raportor s-a bazat pe o extrapolare a mostrelor. Aceste uh, eșantioane care au constituit baza și nu contestăm în uh, niciun fel uh, metodologia, pentru că al minter nu putem să folosim extrapolarea. Deci aceste eșantioane au fost corecte am aproape am încheiat această problemă a celor 12%. Am uh, sporit recuperările și cifrele sunt disponibile în uh, raportul nostru de sinteză. E vorba de aproape 3 miliarde în 2008 și această recuperare și uh, doamna Gresel a întrebat cât din aceste pierderi au fost recuperate. Am folosit o cifră care este un rezultat final, un lucru care poate fi înțeles de toți cei care au dat un examen de contabilitate în facultate, e vorba de pierderile finale. Acestea sunt uh, în anexa 6. În 2008 18 milioane 330 de uh, mii de uh, euro. Uh, cuplat cu celălalt an au fost vreo 16. Uh, dar uh, în termen de contabilitate este foarte precis. Nu o să mai recuperăm niciodată acești uh, 18 milioane. Și după cum puteți vedea, pierderile sunt relativ mici. În fiecare an amortizăm niște sume din bilanț. Nimeni nu poate să procedeze altfel. Deci, dacă există niște sume restante, trebuie recuperate, trebuie să uh, îți ceri aceste creanțe, trebuie să te asiguri că banii au fost uh, uh, rambursați, după care se amortizează o sumă care nu a fost niciodată recuperată. În ceea ce privește rapoartele de activitate anuale și coerența acestora, din nou pot să vă spun că e vorba de documente orale și acestea nu sunt precise, nu e vorba de aritmetică aici. Însă, în acest an, la comisie și putem să demonstrăm acest lucru, am încercat să facem foarte mult pentru a unifica și armoniza uh, textul. E vorba de acele linii directoare care au fost date direcțiilor generale uh, în legătură cu modul în care se fac aceste rezerve. Acest lucru ne dă posibilitatea tot mai mult să facem o comparare a rezultatelor și a Uh, rezervelor și să înțelegem care este dinamica acestor uh, rezerve. Cred că lucrurile se îmbunătățesc uh, tot mai mult. În ceea ce privește riscul de afectare a reputației și riscurile financiare, într-adevăr, ele reprezintă o problemă importantă. Sigur, uh, există acest risc de a știrbi reputația, dar cum putem să descriem acest risc și cum putem să facem comparații? E bine, acest lucru s-a discutat foarte mult în comisia noastră uh, de urmărire a auditului. E o discuție care a fost purtată de mai multe ori. Au uh, apărut astfel de riscuri în uh, uh, rapoarte și cum trebuie să se reflecte acestea în raportul anual de audit. Trebuie să dar, după părerea mea, această încercare de a Uh, descrie un risc de afectare a reputației general, acest lucru, după părerea mea, este aproape imposibil. În legătură cu evaluarea uh, calității, aceasta a fost făcută de KPMG. Această evaluare a calității. Nu, îmi cer scuze, spune domnul comisar, de Ernst și Young și, desigur, evaluarea a fost plătită de către comisie și suntem uh, bucuroși că rezultatele au fost făcute publice, de îndată ce uh, studiul de calitate a fost finalizat, sunt evidențiate punctele slabe, punctele tari, uh, și în legătură cu conflictul de interese, nu văd aici niciun conflict de interese, între faptul că uh, auditorul nostru intern a lucrat uh, anterior ca uh, și contabil uh, șef. O altă întrebare de, pusă de doamna Andreas sunt dacă uh, e mai bine sau e mai prost că avem mai puține rezerve. Nu știu niciodată, însă vă pot asigura că am încercat să uh, dăm uh, îndrumări și linii directoare direcțiilor generale de la bun început. Dacă vă amintiți, de la bunul început al activității acestei comisii, am încercat să furnizăm informații. Am spus tuturor din comisie că informațiile trebuie să fie corecte, trebuie să ilustreze realitatea. și în calitate de foști membri ai uh, COCOBU uh, știm că acest lucru este foarte important. vedem acum că uh, rezervele reflectă situația din diferite state membre, iar rapoartele anuale ilustrează realitatea într-o manieră mai coerentă și mai uh, aprofundată decât anterior. În ceea ce privește situațiile uh, rezumative, Uh, și declarațiile de asigurare, lucru care a fost discutat la nivelul acestei comisii și va continua să fie discutat. Am spus uh, și spun la sfârșitul uh, acestui mandat că sunt angajați să existe aceste declarații naționale de care sunt foarte mulțumit. Acum însă abordarea este Uh, oarecum mai echilibrată. Uh, nu cred că aceste declarații naționale, numai ele, pot să rezolve uh, problemele noastre. Trebuie să existe aceste situații rezumative anuale care s-au schimbat foarte mult. Ele sunt furnizate de statele membre de 2 ani și în acești doi ani am uh, constatat îmbunătățiri. Există uh, țări care pe bază voluntară au uh, depus astfel de declarații naționale. Suedia, Danemarca, Regatul Unit au oferit, au furnizat astfel de declarații. Cum putem ca aceste declarații să devină probe de audit. Sigur, va trebui să lucrăm cu autoritățile eh, la nivelul fiecărui stat membru pentru a vedea cum putem să realizăm acest lucru. Sunt multe detalii uh, care uh, trebuie uh, perfectate. Așadar, cred în continuare că, așa cum a spus domnul Odi, obiectivul declarației de asigurare este este greu de atins. Însă, cred că trebuie să plecăm de la o ipoteză idealistă că vom uh, perfecționa lucrurile și trebuie să scăpăm de această percepție uh, negativă a declarației de asigurare. Ne vom uh, strădui în continuare să urmărim acest obiectiv. Vă mulțumesc! Grazie, comisario Callas. Mulțumesc domnului Sar Calas. Dacă nu există alte observații, vă propun să trecem la punctul 6 al ordinei de zi, prezentarea studiului din 5 iunie 2009 privind sintezele anuale în contextul gestionării comune, evaluare și utilitatea posibilă pentru Curtea de Conturi. Dau cuvântul doamnei Esther de Lange. Eh. Mulțumesc, domnule președinte o mică sinteză, pentru că este vorba despre un studiu care vorbește de la sine. Poate doar în cadrul acestor sinteze anuale, vreau să vă fac uh, unele precizări adresate mai ales noilor colegi. Este vorba despre administrarea acelor mijloace care sunt uh, administrate în comun, shared management, o prioritate uh, mai ales pentru bugetul până în 2013 și toate regulile Parlamentului European din acest punct de vedere uh, prevăd că nu ar trebui să fie doar vorba despre o sinteză a mijloacelor folosite, care sunt administrate în comun, ci trebuie să mai existe și o componentă suplimentară. Nu este o simplă sinteză privind utilizarea mijloacelor. Și domnul comisar a spus acest lucru. A precizat că anumite țări au făcut deja asemenea rapoarte de sinteză pe bază voluntară. Iar aceste rapoarte naționale deja le-am solicitat pentru descărcarea de gestiune pentru 2003. Ei bine, acum avem o declarație și uh, acum când Parlamentul European și mai ales această comisie se străduiesc ca aceste declarații de gestiune naționale să existe, este foarte bine să vedem în practică cum vor evolua lucrurile la fel ca la sintezele anuale. De aceea am elaborat acest studiu, am comandat acest studiu în care rapoartele um, rezumative anuale sunt evaluate și aruncăm o privire în viitor. Autorii studiului um, merită mulțumirile noastre Lectura acestui studiu este foarte concludentă, mai ales în cadrul procedurii de descărcare de gestiune, mai ales când este vorba despre bugete pe mai mulți ani. Cred că trebuie să aflăm de la autor și de la raportor ce au uh, de spus uh, tot în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi, intervenția următoare. Uh, uh, Stimate domnule președinte, cred că avem ceva probleme tehnice cu prezentarea noastră. Dacă ați putea, deci, să, cu prezentarea pe ecran, poate că ați putea, vă rog, să urmăriți atunci prezentarea în versiunea sa de pe hârtie, pentru că nu funcționează ecranul. Uh, am fost uh, team leader la acest studiu împreună cu colegul meu Mirex Stașica. Am uh, privilegiu să vă prezint așadar uh, rezultatul activităților noastre. O activitate care a început acum peste un an și care s-a terminat acum șase luni aproximativ. Înainte să vorbesc despre rezultatele acestui studiu, aș dori să încep prin a vă reaminti uh, cadrul juridic prevăzut de tratate pentru această procedură, ce trebuie să facă Comisia și statele membre. Articolul 274 al tratatelor CE stipulează faptul că este responsabilitatea Comisiei să implementeze bugetul. În același timp, însă, statele membre trebuie să coopereze cu Comisia Permiteți-mi, deci, să încep cu analiza acestui prim articol și să îl consider ca un cadru în care acționăm la nivel instituțional. Dacă puteți să vă uitați la punctul numărul, la pagina numărul 3, Direcția Generală, cu diferitele direcții care lucrează în acest domeniu, declarația de asigurare este acordată de către directorul general, iar apoi, la nivelul comisiei, Raportul de activitate este întocmit și aceasta poate să întocmească, să elaboreze concluziile. După cum știți, acest document este considerat o sursă primară de informații atunci când e vorba de acordarea descărcării. Iată deci interacțiunea între direcțiile generale și Parlamentul European. Pentru a ne asigura de transparența la toate nivelurile, e nevoie de un audit uh, la fiecare nivel. Uh, direcțiile generale au o capacitate de auditare în cadrul serviciilor interne, iar execuția bugetului este apoi uh, aprobată de către Curtea de Conturi. Dacă vă uitați încă o dată la acest grafic, vedeți că sistemul nu arată prea complicat. Însă, dacă vă uitați mai îndeaproape, vă dați seama că 80% din bugetul uh, Uniunii Europene este implementat de către statele membre, când acest uh, grafic, de fapt, vorbește despre nivelul european. Trebuie, deci, să ne uităm mai degrabă și la nivelul național. La nivel național se vorbește pe slide-ul următor despre acest nivel. Avem trei actori uh, principali în uh, sistemul de contabilitate național. O autoritate de certificare fiind una dintre ele și încă alte două autorități. Bineînțeles că există o posibilitate foarte mult, mare de interacțiuni între aceste trei, iar regularitatea tranzacțiilor uh, este și ea un subiect care variază, bineînțeles. Uh, se produc și mai multe documente care oferă un nivel destul de ridicat de asigurare. De exemplu, Departamentul Intern de Audit este unul din actorii principali și uh, în total, dacă ne bazăm pe rezultatele acestui studiu, atât la nivel de audit sau de informare și management, avem rezumatele anuale Așa cum vedeți pe acest chart, în susul paginii este vorba de uh, rezumatul anual. Însă acest summary anual nu are niciun impact uh, concret asupra activității, ci este doar o informare de tip managerial cu privire la aceste proceduri, ceea ce ar putea să creeze nesiguranțe între nivelul uh, de, la nivelul transparenței între nivelul european și cel național. Studiul nostru s-a referit la exact aceste rezumate anuale, încercând să dăm o definiție legală pe care am uh, încercat-o pe urmă, o vedeți pe următorul slide. Aceste rezumate anuale sunt uh, parte a reglementărilor financiare. La articolul 53b putem vedea că un rezumat anual trebuie să fie produs la nivelul național potrivit Um, corespunzător cu auditul și declarațiile respective. Iar apoi mai există și prevederi specifice în legătură cu regulile de implementare. Se știe că acest summary trebuie să fie oferit de către autoritatea potrivită sau de către corpul desemnat, de către statul membru, ceea ce ne arată de asemenea și că există două părți în aceste rezumate, una care se referă la audit și alta parte care se referă la declarații. Odată ce știm care este subiectul acestui studiu, putem să intrăm uh, mai adânc în subiect și să ne uităm la slide-ul următor. Obiectivele studiului nostru au fost uh, două. Se pare că acum s-a reparat proiectorul, deci vom putea să urmărim pe ecran. Perfect. Okay, now it's, it's more readable. Um, Acum se vede mai bine. Așadar, după cum spuneam, obiectivele studiului nostru au fost uh, de două naturi. În primul rând, de evaluarea valorii adăugate a uh, posibilului impact al acestor uh, rezumate, mai ales comparându-le cu declarațiile de management național, așa cum pe cele pe care le dorea Parlamentul European. Și alt obiectiv, o formulare de recomandări cu privire la îmbunătățirea calității acestor, acestor documente. Cum ne-am îndeplinit aceste obiective și care a fost abordarea noastră, vedeți pe acest slide. Am uh, făcut o analiză a acestor summary-uri pentru anul 2007. Și apoi am revăzut uh, procedurile de elaborare a acestor studii mai degrabă liniile directoare pe care le impune Comisia, am uh, oferit o analiză a evaluărilor existente pentru a nu uh, crea paralelisme de activitatea noastră. Am făcut interviuri cu actori cheie la nivel UE și am trimis chestionare la statele membre pentru uh, ca autoritățile desemnate să ne dea un feedback, deci cei care chiar întocmesc aceste rezumate. Am validat rezultatele noastre prin interviuri telefonice în statele membre și am folosit și alte instituții de sondaj. Va, am validat de asemenea aceste rezultate prin interviuri telefonice cu diferite instituții de auditare. Iar în final am întocmit uh, un panel de experți pe care i-am invitat pentru ca să analizeze aceste rezultate și pentru ca să vedem care este opinia lor și sugestiile lor despre aceste, acest raport și studiu. Studiul nostru s-a ocupat de patru domenii. Conținutul și procedurile acestor rezumate, valoarea adăugată și impactul lor, procedurile de audit și uh, utilitatea lor. Aș vrea să vă prezint acum concluziile noastre și recomandările noastre în toate aceste patru domenii. Prima recomandare sau prima constatare. Am constatat că baza juridică pentru rezumatele anuale au fost destul de slabă. De aceea, Comisia a încercat să facă tot ce se putea cu acest document pentru a face o distinție între elementele obligatorii și elementele pe bază voluntară ale uh, pe care le conțin aceste summary-uri. Comisia a supravegheat uh, în tocmai aspectele tehnice ale înaintării acestor summary-uri. Cu toate aceasta, considerăm că eforturile Comisiei s-au uh, concentrat mai mult pe cerințele trecute în legătură cu nota de recomandări, am putut, în uh, nota de recomandări din partea Comisiei, am văzut că acestea sunt prezentate de obicei într-o formulă clară și concisă, dar anumite variante naționale erau uh, puse la dispoziție prea târziu. Și nu exista nicio încurajare pentru implicarea în domeniile non-obligatorii ceea ce ar putea duce la faptul ca respectivul, uh, respectivul institut să nu, uh, să nu se ocupe de aceste părți voluntare. Apoi, următorul slide se, oferă la reacții, se referă la reacțiile statelor membre la uh, elementele non-obligatorii. Am identificat patru reacții tipice ale statelor membre, pe care le puteți vedea de asemenea pe acest slide. am tras concluzia că numai foarte puține state membre au uh, preluat formularea comisiei în uh, secțiunea de analiză. De exemplu, uh, unele state membre au declarat că nu există nicio deficiență sistemică sau că nu există nicio informație care să contrazică datele propuse. A, uh, um, acesta, deci, uh, este al doilea punct. Al treilea punct, pre, am constatat că unele statele membre și-au limitat analiza la o listă de constatări generale. Și, în final, în anumite cazuri, nu am găsit nimic care ar putea să uh, aibă valoare de asigurare. Am tras de asemenea o ultimă concluzie și anume că motivul uh, pentru care aceste motive, non abordarea neobligatorie nu este folosită, este pentru că nu a, corpurile care se ocupă de acestea, corpurile desemnate, nu sunt întotdeauna într-o poziție de autoritate. În primul rând, în uh, ceea ce vește reprezentarea uh, juridică a organismelor desemnate, uh, -am, am constatat că identifica, identificarea temeiului juridic este dificilă. Unor este greu să se identifice persoana care a semnat situația rezumativă. Nu știm, de fapt, cine a semnat-o. În majoritatea cazurilor, organismul desemnat a fost autoritatea de audit. O autoritate de audit. Deci o, un mix de autorități de gestiune și de audit. Pe baza acestor constatări am uh, elaborat o serie de recomandări. Ne dăm seama, desigur, că punerea în aplicare a acestor uh, recomandări nu este deloc o sacină ușoară, ci uh, am abordat-o ca o provocare. Iată care au fost recomandările, să se introducă dispoziții legale la în regulamentul financiar, precum și în dispozițiile de punere în aplicare, care să ceară statelor membre să uh, aibă o reprezentare de gestiune la nivel politic adecvat. De asemenea, situațiile rezumative trebuie să fie parte asigurării de gestiune și trebuie de să se bazeze, printre altele, pe activitatea de audit. Dar, în același timp, nu ar trebui să fie sub responsabilitatea organismelor de audit. De asemenea, se recomandă o trimitere clară la poziția celui care a semnat, precum și temeiul juridic pentru aceasta, astfel încât să putem determina cine răspunde, de fapt, de situațiile rezumative anuale. Următorul domeniu la care s-a referit studiul nostru a fost impactul și valoarea adăugată a acestor uh, situații rezumative. Constatările cea mai importantă este faptul că valoarea adăugată a cerințelor obligatorii Deci această valoare adăugată a fost uh, nesemnificativă, a fost modestă. Au fost trei puncte forte. Consolidarea la nivel uh, de uh, state membre, inițierea discuțiilor și lansarea procesului tehnic. De asemenea, am ajuns la concluzia că valoarea potențială a acestor uh, situații rezumative se bazează pe două elemente, analiza generală și asigurarea generală. Există niște diferențe în prezentarea datelor și valoarea adăugată a situațiilor rezumative din primul an este destul de mică. Aș dori de asemenea să spun că am ajuns la concluzia că Comisia și-a uh, canalizat eforturile pe procesul de culegere și de uh, conformarea formală și nu a dat atât de multă atenție valorii acestor situații rezumative uh, primite. De asemenea, Majoritatea uh, datelor din uh, aceste situații rezumative sunt redundante, se regăsesc în alte rapoarte și nu există dovezi clare în legătură cu impactul elementelor obligatorii asupra îmbunătățirii uh, gestionării riscului la nivel național. De asemenea, care au fost recomandările noastre? Notele de îndrumare, nota de îndrumare ar trebui să fie mai detaliată, mai concretă, astfel ca în astfel de note de îndrumare uh, să se um, aibă în vedere și uh, cerințele voluntare. De asemenea, dorim să existe o abordare bazată pe stimulente. De asemenea, promovarea uh, și activități de conștientizare uh, ar trebui să fie formalizate într-un plan de acțiune. De asemenea, am dorit să existe un acces public la aceste situații rezumative Uh, și la uh, viitoarele declarații uh, de management de gestionare la nivel național. De asemenea, vrem să ne aplecăm mai mult asupra calității conținutului și nu numai respectarea conformității și problemele date de acest lucru. Mi s-a cerut ca să facem prezentarea într-un ritm mai accelerat așa încât uh, sper că îmi veți permite să sar peste unele diapozitive și să mă refer acum la partea cea mai importantă și cea mai interesantă a prezentării noastre. O să trec rapid peste partea de audit uh, studiului nostru. Uh, dacă vreți să mergeți la diapozitivul 28. Din punctul nostru de vedere sunt trei elemente cheie. Uh, declarația ar trebui să fie auditată de un auditor uh, extern. Desigur, după cum puteți vedea pe acest uh, diapozitiv 20, 21 până la 22, există consecințe pozitive și negative ale acestei abordări, atât la nivelul uh, Comisiei Europene, la nivelul statelor membre uh, și la nivelul ECA. La nivelul Curții Europene de Conturi. și considerăm că această abordare va face legătura între uh, declarațiile uh, naționale în ceea ce privește uh, caracterul adecvat al controlelor. Prin această abordare uh, va fi foarte clar unde există un control de calitate și unde nu există. Această declarație va fi confirmată apoi uh, de un uh, organism uh, extern de control. Mulțumesc. Dacă nu există alte intervenții în legătură cu acest punct, trecem la descărcarea de gestiune pentru 2007. Da, vă rog, cine dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o singură uh, observație. Mulțumesc autorilor acestui studiu. Doresc că ne va uh, da subiect de gândire în uh, legătură cu următoarea procedură de descărcare de gestiune și mm, vom putea adăuga un plan de acțiune la acest studiu. Vom avea rezumatele anuale, care însă au o valoare limitată. Iar în ce privește declarațiile de gestiune, trebuie să ne punem întrebarea care sunt etapele care urmează să fie parcurse. Și eu cred că primele două recomandări pe care le putem implementa sunt foarte simple. O primă etapă, o evaluare a rezumatelor anuale pentru 2008, pentru că în studiu uh, era vorba despre 2007, dar acum trebuie să ne aplicăm și asupra acestui element facultativ, care sunt rezultatele statelor membre și după aceea un plan de acțiune pentru că statele membre trebuie să poată să tragă concluzii din experiența celorlalte state membre. Următoarele intervenții probabil că le vom putea face cu altă ocazie, dar mă întreb în ce măsură Comisia Uh, va ține seama de această declarație de gestiune. Comisarul ne-a spus că asemenea declarații de gestiune îi vor uh, furniza o susținere politică. Ei bine, în ce uh, măsură oare această impresie pozitivă a comisarului va avea rezultate în cele din urmă? Grazie, onorevole Odi. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă amintesc că obiectivul rezumatelor anuale nu este numai o informare financiară, ci ele constituie un element important dintr-un lanț de informații care trebuie să respecte normele internaționale de audit și care apoi sunt examinate de către curte pentru a putea ca aceasta să poată dea o declarație de asigurare pozitivă. Deci acesta este obiectivul nostru final. Eu cred, deci, că ar trebui să fie foarte clar că întregul lanț implicat trebuie să respecte normele internaționale de audit și sper că acest lucru să poată fi comunicat și Curții Europene de Conturi ca să poată aceasta să ne dea un aviz cu privire la unul din elementele unui lanț global, unui lanț mai amplu cu privire la declarația de asigurare pozitivă. Mă întreb de aceea dacă adăugăm un strat suplimentar care este auditorul extern, ce se întâmplă atunci? Pentru că avem mai multe scheme de control, lanțuri de control care sunt din ce în ce mai complicate. Corpurile intermediare, autoritățile de management, autoritatea de mm, auditare, de certificare și auditorul extern. Oare n-am putea să eliminăm dacă adăugăm auditorul independent, care este necesar, așa cum ați spus și dumneavoastră? pentru că câteodată am dubii cu privire la independența acestor verigi de control din statele membre. Deci dacă îl adăugăm pe acesta, n-am putea eventual să eliminăm alte verigi și care ar putea să fie rolul ca curților naționale de conturi, deci instituțiilor de contabilitate și control uh, din statele membre. Deci la nivel național. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Șatimacachis. Mulțumesc, domnule președinte. Am lăudat înainte pe domnul comisar Calas, tocmai pentru faptul că a pus la cale aceste uh, rapoarte rezumative. Dar, uh, având în vedere și acest studiu, mă gândesc că efectul, de fapt, a fost destul de restrâns și împărtășesc opinia colegei de Lange. Mă întreb cât mai avem de parcurs până când aceste declarații de asigurare națională uh, vor fi pentru noi uh, și uh, cu valoare reală. Sunt ușor iritat de faptul că ele, de fapt, nu ne aduc atâta plus valoare cât am, ne-am fi dorit. În ce măsură, uh, la, în procent de 10%, de 15%, uh, te poți baza pe ele sau chiar mai puțin de atâta? Domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Am următoarea întrebare. Ați prezentat acest model și recomandările. Ați încercat oare și să aflați cât ar costa un asemenea sistem de control. Mă refer atât la costurile directe cât și la costurile indirecte, pentru că evident vor exista și costuri indirecte. Trebuie să elaborezi structurile unui asemenea sistem de control și e nevoie și de personal. Care ar fi costurile ca atare? Și mulțumesc. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc. Privind puțin uh, la acest studiu, parcă riști să devii depresiv, pentru că, într-adevăr, mai avem o cale lungă înainte până să ajungem să ne atingem obiectivele. Există segmente ale uh, bugetului european uh, care ajung până la urmă în alte buzunare în cadrul acțiunilor de ajutorare. Problema Uh, noastră este că Uniunea Europeană pune la dispoziție um, sume uh, pentru state membre sub formă de ajutoare. Care putea să fie, din acest punct de vedere, rolul declarațiilor de asigurare? Domnul Calas a plecat. Nu știu dacă din partea Comisiei dorește cineva să răspundă la întrebările care au fost adresate. Domnul Taver. Mulțumesc, monsieur président. Uh... Evident, je ne vais pas revenir. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să revin asupra ceea ce a spus domnul vicepreședinte înainte. Aș vrea doar să spun că acest studiu trebuie să-l vedem în perspectivă, pentru că e vorba de un studiu al primului an al situațiilor rezumative, anul 2007. Anul 2008 uh, ne-a adus deja ceva ameliorări. De exemplu, toate statele membre au răspuns la cerințele minime uh, de exigențe din partea comisiilor. Unele state membre au urmat deja invitația făcută prin liniile directoare de a se alătura uh, raportului anual, deci a situațiilor uh, rezumative, de a adăuga o declarație de deci-, gestiune la aceste situații rezumative, ceea ce au făcut, așa cum le-a spus-o și vicepreședintele înainte. Deci nu trebuie să um, aruncăm um, copilul cu apa din baie, cum se spune la noi, pentru că totuși există progrese. Noi avem în continuare probleme în acest domeniu, dar trebuie să le ameliorăm și pe acestea. Bineînțeles că în legătură cu declarațiile naționale, pentru că știu că doamna de așteaptă răspunsul meu, vreau să vă spun, doamna de că Consiliul nu dorește aceste uh, declarații și uh, de aceea Consiliul, Comisia de, lucrează pe bază voluntară cu statele membre care doresc să participe la acest exercițiu. Deci nu rămânem să batem pasul pe loc. Chiar de curând am avut condiții, am avut contacte cu uh, administrația diferitelor uh, state, cum ar fi uh, Olanda, în care ne-am întrebat cum să acționăm pentru ca să extindem mm, domeniul de aplicabilitate al declarației de asigurare și pe alte domenii, pentru că există o diferență foarte mare între statele membre și în ceea ce privește calendarul și în ceea ce privește abordarea sau procedura. Încercăm deci să le implicăm cum putem pentru ca să găsim un format comun care să ne ajute, însă în continuare baza de contribuție este voluntară. În ceea ce privește o schimbare radicală, aceasta n-ar putea veni decât odată ce s-ar schimba și cadrul legislativ. Probabil că odată cu reglementarea financiară care este în codecizie cu uh, Parlamentul, cu Consiliul, odată ce vom avea tratatul de la Lisabona și poate că aici se va lansa o discuție foarte interesantă prin care Comisia va putea să facă anumite propuneri. În momentul de față însă nu pot să fac comentarii pe acest subiect. Vă dați seama că va exista un nou colegiu de comisar și că va, se vor lua decizii uh, separate. Uh, Așadar, uh, iată deci opinia mea cu privire la întrebările care mi s-au pus până acum. În legătură cu ce a spus domnul Odi, aș vrea să vă amintesc că, într-adevăr, situațiile rezumative anuale sunt, uh, într-adevăr, veriga care lipsește în uh, succesiunea etapelor către declarația de asigurare în final, dar adevărata problemă pentru a putea ca uh, să dăm un rol important și eficient um, curților naționale este ca ele să fie implicate într-un proces mult mai uh, structurat. Curtea de Conturi Europeană va fi, bineînțeles, foarte suspicioasă cu privire la procedura care se va aplica și foarte riguroasă în verificarea acesteia. Noi o cunoaștem această procedură foarte bine și știm că diferiții actori din domeniul auditului vor trebui să se pună de acord și știți câteodată cât de mândre și independente sunt anumite state în anumite curze conturi naționale, pentru că și dumneavoastră veniți dintr-o țară care poate să se regăsească în acest epitet. Așadar, cred că și colegii mei care se ocupă de fondurile structurale ar putea să vă dea răspunsuri dacă mai doriți lămuriri. Mulțumesc! Do- la parola al signor Knedler, se vuole rispondere Are cuvântul domnul Knedler dacă dorește să răspundă eventual la ce a spus domnul Rodi, domnul Liberațchi sau la ceilalți, eh, să le răspundă celorlalți deputați care au luat cuvântul. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că prima întrebare s-a uh, referit la supracontrol. Dacă vă uitați atent la această imagine, veți vedea într-adevăr diferite niveluri de control. Și întrebarea dacă unele dintre aceste niveluri, dacă am putea să renunțăm la unele dintre acestea, nu pot să răspund foarte ușor la această întrebare. Dar, pe de altă parte, v-ați referit și la standardele internaționale de audit, la standardele de audit internaționale, IAS. Vreți ca acestea să se, pe acestea să se bazeze activitatea de audit. În acest fel se poate evita un efort de audit care nu este necesar. Nu este necesar să eliminăm unele dintre aceste niveluri, mai ales pentru că în felul acesta ar trebui să vă implicați în uh, niște uh, regimuri constituționale la nivel uh, național care nu sunt deloc uh, ușor de pătruns. Trebuie să vă bazați pe activitatea altor auditori mai degrabă decât să eliminăm anumite niveluri de control care sunt legate de uh, Uh, controlele prevăzute în Constituțiile naționale. Următoarea întrebare s-a referit la efectul placebo. Cred că în studiul nostru am menționat uh, unele avantaje, unele beneficii ale acestor situații rezumative, care sunt într-adevăr modeste, însă este foarte clar că aceste situații rezumative sunt utile numai dacă ele sunt uh, transpuse în declarațiile naționale de gestiune, pentru că alminter nu reprezintă decât uh, o sumedenie de date și nimic altceva. Uh, acum, costurile unui astfel de sistem. O să fiu cinstit, n-am făcut niciun fel de calcul în această privință. Dar nu este atât de costisitor, pentru că toate structurile, toate instituțiile există. Deci ceea ce trebuie făcut este să punem la oaltă anumite tipuri de date pentru a pune în aplicare o serie de sisteme. Nu este necesar să constituim o instituție, să constituim noi uh, structuri, ci trebuie să fim puțin mai sistematici uh, trebuie să uh, configurăm sistemele existente și acest lucru nu ar presupune costuri foarte mari. Apoi am avut și întrebarea referitoare la alte mijloace care să înlocuiască aceste uh, declarații naționale de gestiune. Uneori, sursa de inspirație a sectorului public ar putea să o constituie sectorul privat. Uh, credem că uh, abordarea din, act, din legea sarban clos uh, este una potrivită. Știm că există niște inițiative naționale cu privire la introducerea unor instrumente similare pentru bugetele naționale, deci nu numai pentru fondurile comunitare, ci și pentru bugetele naționale. Deci există uh, un efect uh, de uh, impact al acestui instrument ele constituie, aceste declarații, singurul remediu pentru declarația de asigurare aparent negativă, ceea ce nu este deloc ușor. Dar dacă punem în aplicare aceste declarații de gestiune naționale, noi considerăm că ele vor avea un impact asupra sistemelor de control și de evaluare a riscului la nivel național și în felul acesta nivelul de eroare ar scădea. Vă mulțumesc foarte mult! În numele Curții de Conturi acum, domnul Enquirt. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este util să observăm că suntem conștienți, așa cum a spus și domnul Tavern, de faptul că în cooperarea noastră, Curtea Europeană de Conturi și instituțiile naționale de audit, constau în principal în uh, probleme legate de metodologie. Tocmai de aceea, noi am început discuții cu trei instituții naționale de audit din țările de jos, din Danemarca și din Republica Cehă, pentru a vedea dacă putem face uh, auditări comune între Curtea Europeană de Conturi și instituțiile naționale. Un proiect pilot inclusiv în ce privește veniturile și cheltuielile Uniunii Europene în cadrul țărilor respective poate fi de mare utilitate. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit și mai dorește cineva să intervină. Domnul Odi foarte pe scurt în legătură cu acest subiect care mi este apropiat de suflet. Metodologia este în uh, mare parte reglementată pe baza normelor internaționale de audit uh, și cred că toți uh, auditorii împărtășesc normele care reglementează activitatea organelor de control. Deci, Metodologia comună există, de fapt. Dacă Curtea de Conturi din Franța uh, refuză această metodologie, o face din anumite motive, pentru că nu există obligativitate juridică. Și, în al doilea rând, europenii și fondurile europene nu sunt semnificative în cadrul bugetului general pe plan național, dar aceste norme pot constitui o bază juridică care permite curții de conturi europene să uh, se adreseze diverselor organe administrative pentru a furniza informațiile necesare pentru că acest proces de audiție se poate desfășura uh, într-o manieră convingătoare. Deci trebuie să existe această idee de cooperare care de fapt figurează și în tratat. Grație. Mulțumesc. Descărcarea de gestiune pentru 2007, punctul 7 uh, al ordinii de zi, iar domnul Sondergaard are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a adresa mulțumiri tuturor pentru buna colaborare. A fost un proces relativ îndelungat, a durat poate ceva mai mult decât în mod normal. Mulțumesc coordonatorilor, mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc secretariatului care a desfășurat o activitate cu adevărat foarte bună. Și aș dori să folosesc această ocazie să-i mulțumesc și doamnei Andreasen pentru contribuția domniei sale, deși grupul eh, sau politica a ajuns exact la concluzia opusă față de cea pe care o propun eu. Doamna Andreasen și uh, grupul din care face parte a propus ca amendamentul 14 să fie respins. Concluzia mea este alta. Eu cred că trebuie să valorificăm situația unde am primit anumite uh, promisiuni și concesii din partea Consiliului, concesii pe care Parlamentul până acum nu le-a primit niciodată. Și aceste concesii ar trebui să constituie baza pentru viitoarele noastre relații cu Consiliul când este vorba despre aceste bilanțuri anuale. Pentru că noi am realizat progrese. Cu un an în urmă, Consiliul și reprezentanții Consiliului au plecat dintr-o ședință, au părăsit ședința în care noi am vorbit despre bilanțul anual. Consiliul în trecut a refuzat și să răspundă la întrebările noastre scrise și vreau să vă amintesc că încă pe 26 septembrie noi am primit pentru ultima oară o invitație din partea Consiliului de a participa la un prânz informal pentru a vorbi despre bilanțul anual al Consiliului. Ei bine, astăzi ne aflăm într-o cu totul altă situație și pentru că am dezvoltat o forță comună. O situație în care avem întâlniri cu reprezentanții Consiliului, o situație în care am primit răspunsuri scrise la întrebările noastre. Dar copacii nu cresc până în cer. Asta este adevărat și multe din răspunsuri sunt încă incomplete sau de-a dreptul pe dos. Iar Consiliul insistă în continuare ca întâlnirile noastre să fie informale, chiar dacă au participat coordonatorii, chiar dacă au participat uh, raportorii din umbră, secretariatul, interpreții și există chiar înregistrări ale uh, discuțiilor din această ședință. Dar deja faptul că am primit răspunsuri la întrebările noastre, că putem avea întâlniri cu Consiliul în prezența interpreților, chiar dacă sunt discuții ă, neoficiale, informale, cum insistă Consiliul, cred că trebuie să constituie o bază pentru contactele viitoare cu Consiliul pentru descărcarea de gestiune. Și acesta este conținutul propunerii care se face acum și care probabil că mâine va fi și adoptată. Nu vreau să dramatizez situația, dar vreau să spun că am câștigat o bătălie, chiar dacă nu am câștigat războiul. Războiul inclusiv cu transparența și cu descărcarea pentru 2008 și este limpede că trebuie să începem să colaborăm din timp cu Consiliul, nu trebuie să așteptăm uh, mult. Încă din prima zi trebuie să avem contacte cu Consiliul și trebuie să primim răspunsuri mai bune din partea Consiliului dorim să analizăm răspunsurile Consiliului, să le aprofundăm. Dar această activitate pe viitor se va desfășura la un nivel mai înalt și de aceea eu sper că vom primi un sprijin substanțial pentru propunerile care se fac aici, inclusiv în ce privește amendamentele asupra cărora noi am căzut de acord. Am reușit să ajungem la un numitor comun, există 14 amendamente, există propuneri de compromis care se află în fața noastră, șapte propuneri de amendamente au fost astfel înlocuite și am ajuns la un oarecare uh, consens. Există și amendamente orale, compromise orale, uh, care sunt susținute de cinci grupuri politice, ceea ce înseamnă un sprijin important în uh, Parlament. În ce privește un amen- amendamentele orale, ele constituie o bună sintetizare a propunerilor pe care le înlocuiesc. Cred că noi am cedat în anumite lucruri, dar am și primit ceva, am și câștigat ceva. Așa că putem sprijini aceste amendamente. Poate că în ce privește formulările, ele nu sunt în totalitate foarte precise, de aceea putem face propuneri suplimentare cum am putea să le îmbunătățim. Am primit o propunere concretă uh, în legătură cu primul amendament oral. Ar urma să schimbăm câteva cuvinte. Eu găsesc că propunerea este foarte bună și vă propun să o susținem. Dacă privim uh, la propunerile care s-au făcut în primul amendament oral, se spune și citez acum în engleză, acest lucru se citează în engleză. Este vorba despre acordurile interinstituționale pentru un management financiar sănătos, pentru procedura de descărcare în ce privește bugetul Consiliului și aici ar urma să fie schimbate primele cuvinte, deci nu encourages the formulation, ci invită instituțiile să preia. Acestea ar fi cuvintele care ar trebui să înlocuiască propunerea inițială. Cu aceste observații, cred că putem să uh, începem discuția noastră și mă bazez pe un sprijin mâine din partea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ați participat la această activitate care a fost extrem de complexă. Mă bucur că ați putut să am putut să auzim mai multe păreri în această comisie cu privire la subiectul respectiv. Dacă dorește cineva să mai ia cuvântul... Da, vă rog. Da, aș vrea doar să fac un comentariu cu privire la amendamentul numărul 5, pentru că am văzut, domnule raportor, că ați propus uh, vot negativ pe acest amendament și cred că mai sunt și alți deputați care se vor opune acestui amendament, care propune să se studieze baza juridică în temeiul căreia comisia noastră poate sau nu să lucreze pe cheltuielile și operațiile financiare ale Consiliului, de exemplu operațiile financiare și uh, operațiunile în cadrul PESA. Ezit în această recomandare, la această recomandare pentru că văd pe de altă parte că doriți uh, recomandați o nevoie, recomandați o colaborare interinstituțională, deci decuvru, descoper în, în uh, ultimele săptămâni am descoperit așadar această contradicție între nevoia de cooperare și pe de altă parte uh, această cerință. Îmi pare rău că nu avem niciun studiu concret, pentru că, fiind că e vorba de o relație cu Consiliul, care se află la început din cauza tratatului de la Lisabona, am avea nevoie de așa ceva. Iată ce se întâmplă în controversa cu privire la raportul Brock despre serviciile externe. Nu se știe dacă se va plasa la nivelul interguvernamental sau la nivelul Uniunii Europene, unde am avea alt control, sau la alți actori politici eu am cerut de aceea un studiu pentru ca să știm care sunt cu adevărat drepturile noastre. Nu sunt convins că cunoaștem aceste drepturi și în problema Consiliului aș avea senzația că nu s-a terminat această procedură și că n-am dus la bun sfârșit un proiect dacă nu am ști exact care ni sunt drepturile printr-un studiu. Îmi pare rău că acest amendament uh, va fi respins, probabil, domnule raportor, în urma recomandării noastre. Mulțumesc! Entschuldigung, ich habe den Namen nicht verstanden. Mă scuzați că nu înțelesesem că îmi dăduseți mie cuvântul. Seite kann ich diesen Bericht oder der Entlastung des Rates... Domnule Ehrenhauser, da, nu sunt de acord cu raportul Consiliului, pentru că s-a văzut că foarte multe întrebări care au fost formulate în primul raport, cred că la punctul A22 sau 22A, nu au primit niciun răspuns și dacă au primit un răspuns, acesta nu era deloc suficient. Cerințele impuse în primul uh, raport se referau la închiderea conturilor extrabugetare, chiar se vorbea de o închidere completă și neîntârziată a acestor conturi. Acum însă în acest raport e vorba de faptul că nu s-a închis încă niciun cont și nu se știe nici măcar dacă Consiliul este gata să închidă vreun cont sau toate conturile. Dacă acum mai citim în acest raport și că este rugat Consiliul să activeze într-un anumit sens, să se întâlnească cu noi, dacă cuvântul care se folosește este rugat, atunci mă întreb care este până la urmă rolul nostru. Noi suntem controlorii bugetari, nu suntem o instituție care trebuie să cerșească atenție de la alte instituții. Și dacă vedem de asemenea în plenară, la ultima plenară, s-a cerut ca serviciul extern să intre sub bugetul și competența a Parlamentului European. Pe de altă parte, controlul bugetar al Consiliului este extrem de ineficient. Aceste lucruri nu se pot corabora. Raportorul ne spune că am putut câștiga o bătălie deja. Eu cred că n-am câștigat-o, ci doar am început-o. În orice caz, nu mi s-a părut că am avut o victorie mm, masivă. Mi s-a părut că poate am omorât câțiva dușmani, dar niciun caz nu am ajuns la victoria pe care ne-o doream. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Andreasen. Thank you, Chair. Doamna Andreasen, mă scuzați. Uh, I sort of concur with... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu observațiile uh, colegului meu și anume că nu am primit răspuns la niciuna din întrebările noastre. Suntem aici să-i reprezentăm pe contribuabilii europeni și să aprobăm gestiunea financiară a fondurilor Uniunii Europene. Nu am obținut răspunsurile de care avem nevoie și, prin urmare, nu suntem în poziția de a da descărcarea de gestiune Consiliului. Sunt curioasă în legătură cu comportamentul comportamentul acestei comisii, în sensul că Curtea Europeană de Conturi și-a limitat observațiile numai la conturile Consiliului, la numai 13 linii bugetare. Și această comisie s-a hotărât să se implice într-o investigație care nu face parte din uh, sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească această comisie. Care este scopul implicării într-o astfel de investigație, care ar fi, trebuit să, ar fi trebuit să fie făcută de Curtea de Conturi. Uh, și în felul acesta nu, au fost ignorate uh, responsabilitățile noastre de a da Uh, descărcarea de gestiune. De ce hotărâm acum politic că trebuie să dăm această descărcare de gestiune și eliminăm uh, paragrafele în care ne exprimăm uh, preocuparea, îngrijorarea în legătură cu conturile Consiliului? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată și eu găsesc că am făcut progrese. Am obținut mai mult decât ne-am așteptat, pentru că toate propunerile de compromis care au fost făcute sunt foarte bune și le-aș susține. Aș dori să-i spun colegului Odi că, uh, în principiu, a fost o bună idee cea legată de studiu. În același timp, îmi amintesc de discuția pe care am avut-o cu Consiliul și cu Secretariatul Consiliului și ne-au fost furnizate multe întrebări, fie din partea unui reprezentant francez al Consiliului, fie din alte părți care sunt foarte inteligente. Nu sunt uh, foarte sigur dacă atunci când solicităm un studiu uh, chiar realizăm un progres. Dar iată că noi acum am făcut progrese și cred că ar trebui să uh, încercăm chiar cu pași mici să continuăm studiul ar putea să modifice direcția și nu trebuie să ne dorim acest lucru. Am o întrebare adresată doamnei Gresler. Amendamentul 4, când este vorba despre ce comisii sunt competente. În amendamentul raportorului este vorba despre o comisie. Doamna Gresle vorbește despre comisii. Aș vrea să clarificăm lucrurile înainte de a vota mâine să fie vorba de COBU și de COCOBU, fie introducem aceste comisii în paranteză sau le menționăm în amendament pentru ca lucrurile să fie clare de la bun început. Mulțumesc, domnul Gay. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Gaer. Doream să mulțumesc înainte de toate colegului Sondergaard pentru raportul elaborat care după multe și îndelungate uh, și dificile negocieri cu celelalte instituții a reușit să fie finalizat. Găsesc că este un succes politic. Eu simpatizez cu opiniile doamne, domnului Ehrenhausen și doamnei Andreasen, pentru că um, este destul de interesant uh, procedura din acest Parlament când Uh, ți se uh, acordă răspunsuri la întrebările formulate. Uh, eu sunt nou venit în Parlament și mă mir puțin de modul în care um, interacționează instituțiile între ele. Eu speram ca Parlamentul să beneficieze de un mult mai bun tratament din partea celorlalte instituții în care sunt reprezentate statele membre. Și cu atât mai mult mă mir când aflu că pentru munca noastră există proceduri centrale în baza unui uh, gentleman agreement care este încă destul de vechi. Tocmai de aceea însă sunt foarte mulțumit de faptul că acum ne înscriem pe o cale politică și asta a fost subliniată și de domnul Markakis ca pe baza acestei căi politice să primim răspunsuri din partea Consiliului. Și multe lucruri care au rămas deschise și pentru care Consiliul până acum nu a dovedit disponibilitate să răspundă, e bine, acum putem obține aceste răspunsuri. Noi spuneam există întrebări care rămân deschise, nu în sensul că am dorit neapărat să le clarificăm chiar acum, condiționând acordarea descărcării de gestiune de obținerea acestor răspunsuri, dar semnalând că Parlamentul uh, rămâne um, hotărât să elucideze și aceste aspecte. Parlamentul uh, nu va ceda și așteaptă în continuare clarificări. Pentru a rămâne la metafora folosită, războinică folosită de domnul Sondergaard, noi nu cedăm teren. Noi insistăm asupra respectării înțelegerii interinstituționale, astfel încât și Consiliul să ne întindă o mână. Deci să ne bazăm pe formularea că paharul este pe jumătate plin, nu pe jumătate gol. Mulțumesc, doamna Gresle. Mulțumesc. Ar dori, aș dori și eu să mulțumesc raportorului pentru stilul de fair play și de deschidere în care noi am reușit să realizăm și să finalizăm acest raport. Eu cred că bugetul Consiliului nu este o gaură neagră. Noi știm ce s-a întâmplat cu banii. Nici nu vreau să știu ultimele amănunte, dar știm care au fost direcțiile principale de utilizare. Iar uh, a fost foarte clar că uh, nu au fost uh, cheltuite fonduri um, europene pentru obiective care țineau de politica externă. Și uh, eu cred că uh, putem să ne declarăm mulțumiți de modul în care am lucrat. Aș vrea să-i mai spun colegului Odi că prin semnarea și ratificarea tratatului de la Lisabona, baza juridică se schimbă acum și nu mai are rost să ne preocupe baza legală anterioară. E bine, Jean-Pierre, cred că trebuie să ai răbdare în momentul în care vom ști exact care este temeiul juridic pe care ne putem baza, lucrurile se vor schimba în bine pentru Parlament. Eu sunt bucuroasă că putem acorda descărcarea de gestiune și aș invita Consiliul să nu mai acționeze în baza unor principii învechite, nu suntem în evul mediu, ar fi pueril să continue să lucreze așa. În secolul al XXI-lea nu trebuie să ne luptăm cu principii uh, învechite. Invităm Consiliul ca uh, să găsim împreună soluții și cred că în baza acordurilor interinstituționale care trebuie să fie primenite, ă, să găsim căi comune de acțiune. Noi înșine trebuie să știm de fapt ce dorim să obținem. Și în felul acesta poate să ne schimbăm radical optica. Mulțumesc și colegilor că noi uh, acționăm împreună în această direcție și că vom demonstra mâine că este o, uh, un obiectiv comun al Parlamentului, că trebuie din acest punct de vedere să fim uniți. Mulțumesc. Grazie, onorevole Rivelini. Mulțumesc, domnul Rivelini are cuvântul acum. Grazie. Credo că... Mulțumesc. Mi se pare totuși uh, straniu că spunem pe de-o parte că aceasta nu este decât începutul luptei, începutul discuției, așa cum a spus uh, colegul nostru înainte, a vorbit de bătălie, de luptă. Și în același timp uh, să vedem că cineva este împotriva unei aprofundări al procedurii, așa cum a dorit-o domnul Odi prin amendamentul său, ceea ce ne-ar permite, de fapt, să vedem și care este limita bătăliei respective. Aceasta este ca și cum, pe de o parte, ne lansăm într-o bătălie, și în același timp întrebăm care este muniția pe care trebuie să o folosim. Sunt de acord că așteptăm tratatul de la Lisabona, dar totuși trebuie să înțelegem care sunt limitele acțiunilor noastre față de Consiliu. Eu cred că ar fi foarte util să știm acest lucru. Deci eu aș vota pentru amendamentul colegului nostru Odi, chiar dacă de exemplu, după aceea așteptăm intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona pentru o aprofundare a acestor proceduri, care mi se pare esențială dacă vrem să înțelegem cum să ne orientăm acțiunile viitoare. Mulțumesc. Domnul Zöndergaard dorea să răspundă eventual la întrebarea domnului Shatima Kakis cu privire la amendamentul respectiv. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu această propunere pot să vă spun că toate comisiile care intră în discuție pe lângă comisia noastră sunt comisiile COBU, dar și AFET, deci Comisia pentru Afaceri Externe, pentru că și în aceste două comisii e vorba foarte des de bugetul pentru siguranță și apărare. În ce măsură acestea ar trebui să fie numite sau nu, nu pot să vă spun acum, pentru că nici nu am niciun amendament pe această temă. Eu, cel puțin, sunt foarte mulțumit uh, de faptul că avem uh, o formulare mai vagă în acest sens. Nici nu sunt împotrivă ca aceste comisii să fie numite, însă, explicit în text. Însă, domnului Odi, aș dori să-i spun că nu e vorba dacă sau nu ți se pare bun un astfel de studiu. Ideea e dacă acesta este locul potrivit pentru a cere o astfel de evaluare. Și nici nu cred că este momentul potrivit, dacă vreți să vă spun sincer. De exemplu, am putea să mandatăm serviciul juridic să dea un aviz și pe baza acestui aviz putem să discutăm mai departe. Cu asta aș fi de acord, dar eu nu cred că trebuie să incorporăm această cerință ca parte a rezoluției noastre. Nu e vorba de ideea dacă ești de acord cu un studiu în general, ci dacă acest studiu și cererea lui este într-adevăr oportună în această rezoluție și dacă este și momentul potrivit pentru studiu. Apoi, în de cu critica care s-a exprimat, domnul Ehrenhauser a spus că la multe întrebări nu s-a răspuns. Într-adevăr, sunt de acord cu dumnealui. Domnul Ehrenhauser a spus că așa se întâmplă și cu loviturile, fie că sunt cu pistolul, cu apă sau cu tunul atunci când vorbim de o bătălie, cred că este o imagine foarte bună, pentru că și eu am vorbit de război și de bătălie în acest domeniu. Însă trebuie cu toții să recunoaștem că dacă adoptăm acest uh, document din partea comisiei noastre, atunci creăm uh, linii directoare foarte clare pentru noi, care vor fi cu adevărat uh, obligatorii, în sensul că va trebui să ne ținem de ele. După aceea vom vedea dacă ele aduc o îmbunătățire sau nu. Când am fost mandatat cu acest raport, m-am uitat la toate rezoluțiile care au existat pe această temă în ultimii ani și am constatat că fiecare, aproape fiecare rezoluție se plângea de faptul că nu se primeau răspunsuri că nu se întocmesc întâlniri așa cum ar trebui, că nu se organizează întâlniri și așa, se va, așa s-a, s-a întâmplat și anul viitor și anul următor și așa mai departe. Deci se vede din rezoluții că nu se întâmplea mare lucru. Iar acum avem o situație în care am constatat că punctul nostru de pornire este că, în primul rând, Consiliul ne răspunde la întrebări și că putem discuta cu Consiliul. Acesta este acum punctul de plecare, mai ales când ne uităm și la 2008 și cred că deja putem vorbi de un progres dacă e să comparăm cu ce s-a întâmplat înainte. Desigur că trebuie să obții și o majoritate atunci când vrei să avansezi, asta este clar. Bineînțeles că avem nevoie de o majoritate. Trebuie să putem să ne bazăm pe această majoritate și m-am bucurat să văd că am avea o majoritate foarte largă în această comisie. Probabil că unii sau alții sunt de părere că am fi putut merge și mai departe, dar cred că oricum am ajuns la un punct bun pentru următoarea procedură de descărcare. De asemenea, vă dați seama că acum putem să punem foarte multe întrebări, de exemplu la care acum n-am primit răspuns, dar putem să le punem din nou atunci când ne vom întâlni în câteva săptămâni, nu în peste mult timp, ca să discutăm despre descărcarea pentru 2008. Cam asta poate a fost uh, o lovitură cu pistolul de apă, o să creadă unii, dar cred că a fost totuși un progres și mă bucur că am putut să facem acest progres împreună. Mulțumesc, doamna Andreea, să are cuvântul acum. I think the only guideline that we have set out. Cred că singura linie directoare pe care am putut să o întocmim este că putem să acceptăm gunoi ca răspuns, așa cum am acceptat astăzi. Ba bene, grazie. Bine, mai avem și alt punct pe ordinea de zi și mai avem 15 minute. Dacă, mai sunt, dacă nu mai sunt alte comentarii, atunci eu zic să trecem mai departe. Trecem la punctul 8, raportul special al Curții de Conturi Europene cu privire la eficacitatea proiectelor Comisiunii în domeniul justiției și afaceri interne în Balcanii de Vest. Dau cuvântul domnului Olbricht. Yes, President, I, uh... Da, mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci uh, scurte în ceea ce privește acest raport uh, special. Aș dori să vă reamintesc că este raportul privind uh, activitățile Comisiei în ceea ce privește Balcanii de Vest în perioada 2000-2006. 2001-2006 de fapt, este o evaluare a activităților, ceea ce este foarte interesant și foarte important este că auditorii Curții de Conturi au evaluat uh, activitatea Comisiei, ținând cont uh, nu numai, așa cum uh, a fost cazul în alte situații, procedurile, ci răspunderea, dar și efectele concrete pe teren. De aceea putem să citim în raport că există niște rezultate interesante, dar în general vorbind, ceea ce am încercat să includ în raportul meu este că se poate uh, observa o părere pozitivă în legătură cu uh, impactul proiectelor Comisiei. Uh, Curtea de conturi are o opinie, un aviz pozitiv în legătură cu proiectele Comisiei. Însă, în același timp, acest raport arată faptul că o astfel de politică ar trebui continuată sub diferite forme de asemenea, este important ca Curtea de Conturi să arate în raportul său că există diferite rezultate și calități diferite, ceea ce înseamnă calitatea așa numitelor proiecte de investiții, eficacitatea acestora și durabilitatea acestora este mai mare însă în ceea ce privește capacitatea instituțională se poate încă ă, observa o oarecare slăbiciune. Iată de ce în acest raport citim despre necesitatea de a desfășura alte activități pentru a crea legături puternice între proiectele de investiții și durabilitatea acestora și proiectele de construcție instituțională este un element important în acest raport. De asemenea, în acest raport al Curții de Conturi, uh, Comisia este îndemnată să facă tot ce se poate pentru a asigura o cooperare cât mai bună a diferitelor finanțatori pe teren, la fața locului. Uh, Uniunea Europeană este cel mai mare donator, însă trebuie să existe o cooperare între toți cei care pun la dispoziție fonduri. Pentru a concluziona, domnule uh, președinte, aș spune că în acest raport, acest raport este o opinie pozitivă se vorbește despre efectele generale, consecințele acțiunilor Comisiei și, desigur, acest raport este un îndemn uh, de a continua pe această cale și de a crea legătura între investiții și capacitatea instituțională. Un astfel de raport arată faptul că analiza în cadrul comisiei noastre poate să fie aprofundată, putem să ne aplecăm mai mult asupra rezultatelor concrete pe care le au acțiunile uh, comisiei. Aceasta este esența documentului pe care l-am prezentat în legătură cu raportul special al Curții de Conturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul uh, reprezentantului curții, uh, domnul Engvirda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri. Sunt uh, foarte recunoscător pentru contribuția uh, raportorului domnului Olbrich, pentru că a făcut un bun rezumat al raportului nostru. De asemenea, sunt recunoscător pentru documentul său de lucru, care, după părerea mea, este uh, în conformitate cu raportul nostru special. O să prezint uh, Uh, în câteva puncte raportul nostru. În primul rând, sunt de acord cu domnul Olbricht și anume faptul că Comisia a avut uh, o activitate uh, bună, dat fiind contextul dificil în țările în cauză. În al doilea rând, lucru menționat de domnul Olbricht este faptul că proiectele de investiții au avut mai mare succes decât proiectele de construcție instituțională, și cred că ar fi bine ca uh, viitoarele proiecte de instituții ar trebui să fie puse în legătură cu uh, proiectele de construire a capacității. Și elementul negativ este legat de durabilitatea, sustenabilitatea acestor uh, proiecte. Cine și le asumă? Vedem tot mai mult uh, în Curtea de Conturi că uh, această calitate de proprietar al uh, proiectelor este tot mai importantă de asumarea acestor proiecte. Uh, pentru că în țările respective uh, am văzut că, în general, uh, țările în cauză nu au venit ele însele cu proiecte, proiectele au fost mai mult ale comisie, comisiei, iar uh, o treime din proiectele pe care le-am analizat nu par să fie durabile, iar proiectele în ceea ce vește construcția instituțională, practic toate aceste proiecte în acest domeniu nu vor fi durabile. Este o recomandare care este uh, reflectată în uh, raportul uh, domnului Olbricht. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Pierre Mirel din partea Comisiei. Vreau să mulțumesc raportorului, domnul Olbrich, pentru uh, raportul său, dar și curții pentru că a ales uh, această temă pe care noi o considerăm a fi una dintre cele mai importante uh, probleme politice ale procesului de aderare. Avem un raport cu concluzii, recomandări pe care le împărtășim, de asemenea subscriem recomandărilor făcute de uh, raportor. Și acum o remarcă uh, concretă. Dacă îmi permiteți, domnilor și doamnelor, să fac câteva remarce. Primul rând, în legătură cu această legătură între construcția instituțională și investiții. Aceasta este o practică pentru noi. Totuși, uh, suntem de acord uh, că nu e așa de ușor atunci când uh, faci acest lucru cu un buget anual și atunci când proiectele de construcție a capacităților instituționale, uh, au un instrument preferat, acesta de înfrățire, de twinning, de multe ori se pune această problemă a punerii în aplicare la timp a proiectelor. Acum trecem la o abordare, la o strategie sectorială pentru a include uh, toate tipurile de proiecte de asistență, fie că este vorba de construcție instituțională și investiții, acest lucru va oferi un cadru uh, cu un caracter strategic mai pronunțat. Se pune problema uh, durabilității în ambele raporturi. Uh, Uh, e vorba de uh, dificultăți pe care le avem în țările respective în ceea ce privește asumarea acestor uh, proiecte. E o problemă foarte grea pentru țările în cauză să facă reforma în sectoarele respective. Unele din aceste reforme sunt dureroase. Nu e ușor să te asiguri că angajamentele pe care și le-a asumat guvernul sunt respectate. Noi ne folosim de dialogul periodic în cadrul procesului de asociere și stabilizare pentru a ne asigura că acestea sunt respectate. Și atunci când există voința politică, așa cum a fost în cazul liberalizării regimului vizelor, atunci proiectele sunt puse în aplicare la timp pentru că țara, de fapt, uh, derulează reformele în uh, termenele uh, stabilite. Voința politică este chestiunea cheie. Trebuie să facem eforturi mai mari pentru că acest lucru este legat și de condiționalitatea de a adera într-o bună zi la Uniunea Europeană. Aș dori să fac un apel la Comisia Interparlamentară Parlamentul European Balcanii de Vest, ca acest mesaj să fie transmis uh, guvernelor uh, acestor țări. Apoi, uh, investițiile în infrastructură, unde recomandările curții sunt foarte concrete, foarte pragmatice, pentru a veghea ca, de pildă, permisele de construcții sunt, autorizațiile de construcții sunt eliberate la timp, acest lucru trebuie să fie mai bine înglobat în uh, proiectul uh, în sine. În ceea ce crește acest proiect, eficacitatea în domeniul justiției și afacerilor interne, suntem de acord cu cele, spus, uh, cele spuse de raportor și de Curtea de Conturi. Am uneori impresia că în ceea ce privește coordonarea donatorilor, a surselor de finanțare, Comisia este mai transparentă Uh, uneori uh, identificarea acestor uh, donatori care spun și noi suntem aici și am contribuit vine prea târziu. Cred că în acest context, cu două săptămâni în urmă, am avut o întâlnire cu toți finanțatorii pentru a ne asigura că vom lucra, vom conlucra uh, mai uh, îndeaproape, mai ales uh, pe teren. Și o ultimă remarcă în ceea ce privește vizibilitatea asistenței financiare. Cred că atât curtea cât și raportorul au uh, dat importanța cuvenită acestui lucru și noi uh, dăm mare importanță. Acest lucru uh, este bun nu numai pentru proiect, ci și pentru cetățenii unei țări, să-și dea seama ce se întâmplă. Este ușor să asiguri uh, vizibilitatea uh, proiectelor de investiții. E mai puțin uh, ușor să asiguri vizibilitatea uh, proiectelor de uh, construcție instituțională. Însă, trebuie uh, să se organizeze uh, Conferința de presă atunci când se lansează un proiect, uh, uh, trebuie să se uh, dea comunicate de presă, trebuie să se recurgă la toate mijloacele care asigură o vizibilitate mai mare a proiectelor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Dacă dorește cineva să intervină, nu? În cazul acesta vă spun bună seara și o noapte liniștită.